Yeah, you, there, there, therefore we need a helmet. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă rog frumos să luați loc, să putem începe. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Avem o ordine de zi încărcată. Să nu uităm că la 10 fix avem uh, sesiunea de votare. Deci în exact o oră vă, vor, vor veni foarte mulți colegi deodată în sală, vor face gălăgie și ne vor deranja. Și în același timp ne vor grăbi să încheiem primul punct de pe ordinea de zi E vorba de reuniunea comună a comisilor Libe și Cont, lupta împotriva fraudelor care lezează interesele financiare ale Uniunii. Uh, sunt obiecții la ordinea de zi? Nu e cazul. Se adoptă. Avem oportunitatea extraordinară de a avea o reuniune comună Libe și Cont. Salutăm prezența membrilor de la Cont și a președintelui Tărer. El coprezidează această reuniune comună. Împreună discutăm un dosar pe care îl împărțim între cele două comisii. Avem, de fapt, și o cooperare cu jurii pe un anumit articol uh, din această propunere după cum vă spuneam, e vorba de lupta împotriva fraudelor care lezează interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului uh, penal. E vorba de uh, definiția funcționarului public. De asta se ocupă și jurii. Să vă spun pe scurt despre ce este vorba, atrăgându-vă atenția că ar trebui să fim foarte prudenți cu timpul. Nu avem mai mult de o oră la dispoziție. La 10 fix avem un vot. În iulie 2012, Comisia Europeană a depus o propunere de directivă. Directivă pe exact acest subiect pe care ținem uh, audierea. Temeiul juridic al propunerii era articolul 325 din tratat, E vorba de armonizarea și consolidarea dreptului penal din statele membre cu privire la infracțiunile penale legate de bugetul european. Aceste infracțiuni afectează interesele Uniunii prin fraudă, prin obstrucționarea procedurii de achiziție publică, prin spălare de bani, uh, corupție și altele. Potrivit articolul 51 din uh, regulamentul de procedură, împărțim acest uh, dosar, jurii fiind de definiția de care vă vorbeam adineauri, trebuie să vedem ce se întâmplă cu deturnarea de fonduri uh, și cu celelalte subiecte care sunt împărțite între cei de la LIBE și CONT. Comisia Jurii a emis deja un aviz în care punea sub semnul întrebării uh, articolul 325, spunând că ar putea fi preferat articolul 83. Știți că acela este baza pentru dreptul penal. Deci, situația este în felul următor. Față de articolul 83, uh, articolul 325 nu este uh, supus uh, regulilor de opt-in și opt-out și deci toate acele derogări care afectează la ora actuală Danemarca, Irlanda și Regatul Unit. Acest lucru a fost confirmat și de Serviciul Juridic al Parlamentului. Consiliul este aproape acum să găsească o abordare comună, o poziție comună și așteptăm să fim uh, informați. Ne bucurăm că astăzi doamna Lebail reprezintă Comisia Europeană și ne va spune exact în ce stadiu sunt negocierile cu Consiliul. Iar copreședintele Michael Teurer, care e alături de mine, va lua cuvântul. Și apoi raportorul va putea face câteva prime comentarii cu privire la ce se întâmplă cu acest uh, dosar care va pune bazele unui uh, viitor birou uh, al Procurorului General European. Domnule toer, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor, dragi colegi! Ca președinte uh, al Comisiei pentru Control Bugetar, vreau să vă urez și eu bună dimineața și bun venit. Vedeți că acest subiect este unul foarte important pentru noi. Am venit în număr mare. În toți acești ultimi ani în care am luptat pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, am luat foarte în serios această bătălie și mereu am pus pe ordinea de zi subiecte de acest gen, nu doar la comisia noastră, ci și la plenară. Uneori ne-am fi dorit să existe mai multă rezonanță în discuția politică pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. După cum domnul Lopez Achilar uh, a descris situația, lupta împotriva fraudei și urmărirea delictelor care aduc atingere intereselor Uniunii Europene reprezintă o luptă foarte importantă, dar în același timp este o luptă politică cu care nu prea atrage atenția presei. Și sunt subiecte de care nu te ocupi cu drag, în general. Cu atât este mai bine astăzi că uh, Comisia și-a asumat uh, inițiativa și a oferit o propunere prin care să acopere o lacună mm, juridică foarte importantă. Conferința președinților a luat o decizie și acum urmează să protejăm interesele cetățenilor noștri, definindu-le și implementându-le. Raportarea noastră este Inge Gresle. Ea va face un aviz pe mai multe subiecte, dar înainte mm, de asta vreau să fac eu câteva comentarii. Dragă uh, domnule Lopez Aguilar, dragi colegi, ieri am avut o discuție interesantă cu domnul Șemeta. La inițiativa mea a venit la Comisia pentru Control Bugetar pentru a discuta raportul anual al OLAF. Cu acest prilej am constatat următoarele. Au fost create în ultimul timp oficii și instituții care într-adevăr își aduc contribuția la lupta împotriva fraudei și contribuie la protejarea intereselor financiare, dar pe parcursul discuției a rezultat că în continuare există obstacole ce se cer îndepărtate. Pentru asta e nevoie să muncim pe mai departe. E important să avem uh, un uh, procuror care să vegheze la respectarea intereselor financiare ale Uniunii în plan comunitar și astfel se pune întrebarea cum putem, prin dreptul penal, să îmbunătățim protecția intereselor financiare. O altă întrebare care ne preocupă este cea a temeiului juridic. Ar trebui ca din capul locului să clarificăm situația, pentru că am văzut exact cum se poartă discuția la juri. Am discutat cu cei de la juri și noi despre temeiul juridic, dar nu aș vrea să încep eu să abordez acest subiect înaintea raportoarei. Acestea fiind spuse, propun să tratăm împreună acest dosar foarte important, astfel încât în această legislatură să ajungem și la un rezultat uh, final. Atât din partea mea, vă mulțumesc. Acum uh, eu o să dau cuvântul în numele comisiei noastre, raportoarei noastre. First, first, first I'll make some comment. Mai întâi fac eu câteva comentarii ca raportor de la LIBE. I, just to introduce the subject. Vreau să prezint uh, subiectul. Este adevărat că acest mandat s-a concentrat foarte mult pe răspunsul la criza economică și financiară și am pierdut din vedere prea mult timp faptul că unul dintre pași importanți pe care i-am făcut prin de la Lisabona a fost că Parlamentul European a devenit um, legislator pe probleme de, rep, de drept penal. Acesta reprezintă, de fapt, un mare progres un progres care se reflectă în propunerea Comisiei se consolidează prin această propunere potențialul libertății uh, de libertate și justiție. Deci importanța acestui subiect nu poate fi subestimată. Și nu trebuie să subestimăm nici uh, amploarea fraudelor care lezează interesele financiare ale Uniunii Europene. Orice calcul uh, am face, rezultatul lui este șocant. Trebuie să luptăm permanent împotriva corupției dacă dorim să punem capăt acestui fenomen. Trebuie să avem standarde minime în privința sancțiunilor, trebuie să definim uh, infracțiunile penale în toate statele membre, să avem praguri pentru statele membre. Acestea reprezintă um, punctele esențiale ale conținutului uh, substanțial al acestei inițiative în uh, viitorul apropiat sau previzibil vom putea să ne atingem obiectivele odată ce vom reuși să um, creăm funcția de uh, procuror european, conform articolului 86 privind funcționarea Uniunii Europene. Dar această inițiativă este foarte potrivită ca prim pas, pentru că prevede posibilitățile stabilirii unor standarde minime în privința sancțiunilor pentru infracțiunile penale. Haideți să discutăm puțin uh, problema definițiilor, după care voi da cuvântul raportorului din partea Comisiei Cont. Comisia Cont este, uh, joacă un rol foarte important uh, atunci când discutăm probleme legate de interesele financiare și de amenințări sau prejudicii ce pot fi aduse bugetului european. Curtea de Conturi Europeană a subliniat uh, că uh, ține cont de uh, definiția din articolul 2 al propunerii, care se referă la veniturile și cheltuierile prin sau din bugetul Uniunii Europene. termenul de buget din această definiție spune Curtea de Conturi că um, este, face obiectul discuțiilor interinstituționale și Curtea de Conturi a specificat că trebuie să se clarifice această definiție pentru um, a se asigura că este vorba de toate um, activele și pasivele Uniunii Europene inclusiv uh, activi- și trebuie să fie luate în calcul inclusiv uh, activitățile de împrumutare de fonduri. Am avut uh, discuții legate și de TVA. Curtea de conturi a precizat că este acoperită de propunerea de directivă și frauda cu TVA-ul și este de acord că acest tip de fraudă poate afecta venitul, interesele financiare ale Uniunii Europene. Acest tip de fraudă are o dimensiune transfrontalieră foarte des, uh, de cel mai multe ori, și nu poate fi abordată doar la nivel național. De aceea, dacă dorim să combatem acest fenomen, trebuie să cooperăm eficient între statele membre. La articolul 5 um, avem um, definiția instigării, uh, complicității și tentativei de fraudă, trebuie să ne gândim la faptul că tentativa nu este uh, extinsă uh, infracțiunilor penale de la articolul 4 și trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva în anumite cazuri tentativa poate fi extinsă pentru a include și infracțiunile penale de la articolul 4 în special la alinatele 1, 2 și 3. La articolul 7 avem sancțiunile pentru persoane fizice. Se uh, face o uh, trimitere la chestiune financiare la alinatul 2. La articolul 8 vorbim despre pragurile, despre limitele de uh, perioadelor de detenție despre circumstanțele agravante uh, un alt subiect pe care trebuie să-l mai discutăm. La articolul 12 vorbim despre perioadele de prescripție pentru infracțiunile care lezează interesele financiare ale Uniunii Europene. Încă o chestiune pe care trebuie să o mai discutăm. Care ar fi perioadele de prescripție? Același lucru este valabil în ceea ce privește sancțiunile minime. Această chestiune este una orizontală și trebuie discutată între raportori și raportorii din umbră. În final, în privința prevederilor uh, finale de la capitolul 4, e vorba de coordonarea între statele membre. Um, trebuie să subliniem că OLAF trebuie să pună la dispoziție statelor membre toate informațiile ce ar putea ajuta la anchete, la derularea anchetelor ce ar putea duce la o mai bună protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Cred că mai avem uh, foarte multe de făcut. Trebuie să fim atenți și la termenul limită. Mai avem doar un an până la sfârșitul mandatului nostru și e vorba aici de un dosar foarte important, foarte relevant, care arată capacitatea uh, Parlamentul European de a se comporta ca legislator în probleme de drept penal. E vorba de o provocare pentru noi și va trebui să cooperăm foarte strâns cu parlamentele naționale pentru a um, crea cadrul juridic penal adecvat pentru a putea aborda uh, infracțiunile transfrontaliere grave. Trebuie să le arătăm uh, cetățenilor europeni că ținem cont de uh, drepturile lor și că ținem cont de uh, principiile proporționalității și subsidiarității. Voi da acum cuvântul doamnei Gresle, raportoare din partea Comisiei Cont. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă bucură foarte mult această cooperare. Cei de la Cont zi de zi se confruntă cu probleme în activitatea cotidiană și uh, E o problemă că nu avem un drept comunitar în acest domeniu. E important că acum Comisia are o inițiativă în acest sens, o propunere foarte, foarte bună. Comisia a ales o poziție puternică cu acest articol 325 din uh, tratat. Vreau să zăbovesc un minut asupra problemei care apare în momentul în care schimbăm temeiul juridic. E o chestiune problematică și eu o consider o greșeală. Ce înseamnă schimbarea temeiului juridic? Vreau să uh, le spun celor de la Libe că trebuie să ia uh, la cunoaștere și avizul serviciului juridic. Nu se referă doar la cea frână de mână, ci și la opt-out pentru trei state membre. Acest opt-out, această derogare, înseamnă crearea de structuri paralele foarte scumpe, pentru că pentru acele trei state membre trebuie să existe un alt regim. Cooperarea între Eurojust, Europol și OLAF rămâne. Noi creăm însă o nouă structură, dar rămâne și o structură veche în același timp. Și asta întotdeauna ne va costa bani. Ce se întâmplă mm, cu, temei, cu schimbarea temeiului juridic prin prisma uh, rolului pe care îl joacă eurodeputații în uh, uh, materie de luare și dare de mită? Ca raportor de la control bugetar am un interes deosebit um, în a asculta opinia celorlalți colegi, dar nu vreau să fiu castrată ca eurodeputat pentru că în momentul în care vor apărea probleme pe viitor, ă, trebuie să vedem exact care este rolul Consiliului în a emite un aviz. În ceea ce privește activitatea opera operațională, Olaf este cea mai importantă instituție în acest uh, domeniu la ora actuală. Este un adevărat laborator și putem să vedem exact cu ce probleme se ocupă în așa fel încât să previzionăm care va fi funcția procurorului general european. Este foarte important să îmbunătăim justiția în statele membre. Se face mult în acest sens, dar nu suficient. Comisia a venit cu propuneri de îmbunătățire cu tabloul de bord, dar pentru ca acest tablou de bord să devină o poveste de succes, trebuie să fim mult mai fermi. Ar fi util ca de la Comisie să ni se spună cum se desfășoară urmărirea penală în statele membre și cu ce deficiențe. Asta de la un stat membru la altul. Amendamentele noastre trebuie să meargă în direcția principiului one size fits all. Adesea uh, se dorește implementarea de măsuri care să acopere exhaustiv lacunele. Recomand o armonizare. Este o chestiune foarte importantă. În justificarea uh, din propunerea Comisiei se spune că Tocmai din cauza că există deficiențe în statele membre trebuie să acționăm. Dar noi știm că și la nivel de deficiențe apar diferențe, așa că ar fi util să primim informații în plus. În același timp, mă interesează uh, care sunt urmările acestor modificări în statele membre. Noi cerem Uniunii Europene să vegheze la urmărirea penală în statele membre, în așa fel încât aceasta să fie mai fermă. Dar până la urmă, mi se pare că prin normele propuse se impune un tratament inegal unor delicte egale. Nu știu, are Comisia un plan mai mare de atât? Ar fi util să-l cunoaștem și noi atunci. Cum trebuie să se modifice codul penal în statele membre ca să existe compatibilitate? Fără compatibilitate vom avea probleme de implementare la final. Și acest lucru ne supără deja, mai ales când uh, mă gândesc la dosarele OLAF și modul în care se desfășoară. E un domeniu foarte amplu și ar fi util să primim informații mai multe. Am făcut câteva observații generale, acum trec la detalii pentru că și aceste detalii merită întreaga noastră atenție. Curtea de conturi ne atrage atenția că la articolul 2 nu ar trebui să ne limităm la bugetul Uniunii Europene sau la bugetul instituțiilor și corporațiilor europene, ci ar trebui să ne gândim și la ce se întâmplă la ESM și la uh, Banca Centrală Europeană, în acel mare pot de bani de la Luxemburg. Sunt propuneri bune, însă care mm, prezintă anumite probleme la ora actuală, probleme de ordin juridic de exemplu. Poate că organizăm chiar o audiere pentru a vedea cum anume să trecem la fapte. La articolul 3 cu A se uh, face trimitere la înșelăciune uh, care aduce atingerii, atingere, mă scuzați, intereselor Uniunii Europene. E vorba de furnizarea de date și de cifre greșite. Procuraturile din statele membre uh, trebuie să devină foarte active în acest sens, pentru că utilizarea de cifre neverosimile e o chestiune um, foarte problematică în Uniunea Europeană. Nu știu dacă ne facem o favoare abordând subiectul din această perspectivă. Vă atrag atenția asupra cazului Elen. Articolul 4 este foarte interesant de fapt, cu acest temei juridic uh, mi-ați făcut o mare bucurie. La articolul 4, statele membre vor primi o sancțiune dacă la licitațiile publice părțile uh, interesate sau funcționarii publici nu primesc toate informațiile necesare. Deci dacă anumite criterii sunt eludate intenționat. Și aici se vor uh, cere daune și compensații. Mă întreb însă cum se va face dovada delictului în practică și cum anume cei implicați în licitațiile publice vor putea fi protejați din acest punct de vedere. Aici e vizat și Olaf direct. Eu nu cred că putem să emitem niște decizii doar pe hârtie, fără a avea o forță de implementare. Nu ne facem o favoare nici nouă, celor de la nivel comunitar, dar nici, uh, și nici celor din statele membre ci de fapt noi vrem o consolidare a intervențiilor în statele membre. Deci e o problemă pe care trebuie să ne o punem foarte serios. La 5 și 6 e vorba și la 7 E vorba de răspunderea persoanelor fizice. Un capitol extrem de interesant în uh, ansamblul său. Aici sunt, vizionar, uh, sunt, vizionar, sunt vizați, mă scuzați, uh, funcționarii publici direct, și toată lumea e invitată să parcurgă regulamentul bugetar. În regulamentul bugetar, deja funcționarii sunt uh, uh, răspunzători pentru anumite fapte și pot să plătească cu salariul pe un an. Dar nu știu în ce măsură s-a utilizat uh, această regulă vreodată. De fiecare dată când întreb uh, ce se întâmplă, mi se spune, da, da, vom implementa acea sancțiune. Și după un an întreb iarăși și mi se spune la fel, vom implementa. Trebuie să existe o compatibilitate și aici cu alte norme. Mi-ar fi plăcut ca uh, aici să avem și reforma uh, statutului funcționarilor. E important să avem o siguranță juridică pentru funcționarul public. Deocamdată aceasta lipsește. Așa că aștept cu nerăbdare statutul funcționarilor. La articolul 9 și 10 uh, apare o descriere detaliată a problemelor, mai ales în ceea ce privește sancțiunile pentru statele membre și activitatea judiciară în statele membre. Un capitol extrem de stufos. Pe viitor trebuie să devenim mai eficienți și din punct de vedere procedural. Dreptul european trebuie să fie compatibil cu ceea ce se întâmplă în statele membre. Dacă nu, procurorul european nu va avea nici o putere. Ar fi interesant să aflăm ce temei juridic se alege pentru biroul uh, procurorului general european, pentru ca de pe acum să ne pregătim pentru uh, schimbările ce vor veni, cu temei juridic modificat sau nu. Așa că, încă o dată, aștept cu nerăbdare evoluțiile pe acest subiect, inclusiv în ceea ce privește dar, luarea și darea de mită la nivel înalt. Mulțumesc foarte mult, spune președintele Toirer, mulțumesc Inge pentru această prezentare. Urez bun venit directorului general al OLAF, domnul Kessler. După cum spunea Inge Gresle, schimbarea temelului juridic de la 325 la 83 e un lucru de investigat. Domnule Lopez Aguilar, ar fi util să avem o evaluare uh, a riscului, uh, o evaluare comună, în așa fel încât să ne dăm cu adevărat seama ce înseamnă pentru noi toți schimbarea temeiului juridic. I suggest that we hear from, from all of Această chestiune legată de temeiul juridic a fost discutată îndelung înainte de această sesiune comună comisiilor noastre. Am avut um, mai multe discuții, um, am schimbat uh, opinii între coraportori, raportori um, Comisia Iuri a optat pentru articolul 83 și uh, cred că ar trebui să ne gândim la regulile de procedură, să le analizăm. Um, doamna uh, Le... Doamna Lebai, din partea Comisiei, uh, a părăsit, din păcate, sala pentru puțin timp, însă va reveni și ne va prezenta opinia Comisiei. Până atunci îi dăm cuvântul domnului Kessler. E adevărat, uh, din păcate, doamna Lebai a trebuit să părăsească sala mai devreme pentru că trebuie să participe la o altă reuniune importantă. M-a lăsat de unul singur, cu alte cuvinte. Însă, intervenția mea este asemănătoare cu cea pe care ar fi avut-o doamna Lebai. Pentru că DG Just și uh, Olaf au lucrat foarte strâns împreună încă de la bun început, deci poziția noastră este una comună, împărtășită. Doamna Lebai a lăsat uh, și o notă scrisă care vă va fi pusă la dispoziție în scurt timp. Permiteți-mi mai întâi să subliniez importanța unei prezențe puternice a Parlamentului European în acest dosar. Parlamentul European și în special Comisia Cont a fost în trecut uh, motorul uh, în problemele de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acum, această directivă care are ca scop acoperirea temeiurilor uh, adoptate în trecut în cadrul pilonului 3 pentru protecția intereselor financiare. E vorba de protecția din 90, de Convenția din 99, de Convenția din 96 și protocolul din 97. Nu începem așadar de la zero. Această directivă reprezintă al doilea pas important către lisabonizarea convențiilor și protocolurilor la convenții. Această lisabonizare este necesară dacă dorim uh, să asigurăm participarea deplină a Parlamentului European în procedura legislativă obișnuită. Instrumentele legislative anterioare au fost adoptate de Consiliu, iar Parlamentul a avut doar un rol consultativ. Această ocazie este așadar una excepțională uh, pentru Parlamentul European, care acum are ocazia de a juca un rol esențial în acest proces. Un rol pe care în trecut nu l-a putut juca. De aceea spun că e importantă lisabonizarea, de aceea este important și temeiul juridic conform articolului 325 al tratatului, care reprezintă tocmai instrumentul pe care îl avem în mână pentru a profita de această ocazie și a face din Parlamentul European un actor cu drepturi de pline în acest exercițiu. Având în vedere discuțiile care s-au uh, purtat deja între statele membre privind această directivă, e important să subliniem că nu începem de la zero, nu începem o pagină albă. Achiul uh, comunitar creat cu instrumentele trecute reprezintă standardul, standardul de jos de protecție minimă implementat de statele membre în privința chestiunilor penale. Și aceste negocieri nu trebuie să reprezinte o ocazie pentru unii de a destabiliza achiul de care dispunem deja și de a destabiliza convențiile în vigoare la ora actuală. De aceea vă spun că aici rolul Parlamentului European este vital. Parlamentul trebuie să împiedice diluarea achiului comunitar și trebuie să se lupte pentru standarde actualizate și armonizate. să vă subliniez câteva puncte foarte importante, critice pentru Comisie și pentru OLAF. Achiul uh, bazat pe Convenția din 95 și protocolele la aceasta se referă la um, sfera de aplicare a instrumentelor și definiția fraudei. Aș vrea să menționez și alte câteva aspecte. În primul rând, sfera de aplicare a directivei. Aceasta trebuie să fie cât se poate de amplă pentru a include toate interesele financiare ale Uniunii Europene. Deci trebuie să avem uh, în uh, să luăm în calcul atât veniturile cât și cheltuierile, indiferent de instrumentele prin care se fac aceste cheltuieli. Deci trebuie ca sfera de aplicare, um, sfera de protecție să fie cât mai extinsă. E vorba și de taxe vamale, de um, um, venituri din TVA și alte uh, venituri ale statului. E vorba, uh, avem uh, cazuri de, con, de trafic, de contrabandă cu um, produse precum țigările, la care taxele sunt foarte mari, fenomene care au influențe, au um, consecințe foarte negative asupra bugetului european. De aceea trebuie să um, abordăm foarte uh, rapid acest fenomen. S-a vorbit mai devreme despre TVA. E evident că TVA-ul trebuie să fie inclus în sfera de aplicare pentru că reprezintă o resursă importantă pentru Uniunea Europeană. Dacă te, este esențial ca TVA-ul să rămână în sfera de aplicare a directivei, dacă dorim să protejăm uh, bugetul european și uh, banii contribuabililor. Trebuie să creăm un cadru de competențe foarte clar uh, pentru procurorul european și trebuie să uh, intre și atribuții de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene între atribuțiile acestui procuror european. În al doilea rând, m-am referit la definiția fraudei, un punct de asemenea foarte critic. Frauda a fost deja definită și este cuprinsă această definiție în convențiile în vigoare. Nu ne așteptăm și nu am dori ca această definiție asupra care am convenit deja să fie limitată, să fie restricționată, pentru că dacă venim cu o definiție mai îngustă, am aduce prejudicii intereselor bugetelor, bugetului european. Din contră, ar trebui să extindem această definiție pentru a include anumite aspecte, anumite fenomene care s-au dovedit uh, negative dăunătoare pentru interesele financiare ale Uniunii Europene în ultimii 10 ani. Și mă refer, de exemplu, la frauda cu achizițiile publice, care, din experiența practică a OLAF, are un impact foarte mare asupra bugetului european. Această fraudă prin achizițiile publice încă nu este um, inclusă în definiția fraudei existentă în protocoalele actuale. Ultimele două chestiuni. În primul rând, uh, problema prescripției, a limitei de timp. Am uh, venit cu această propunere pentru a armoniza perioada de prescripție pentru uh, infracțiunile vizate de această directivă. Am stabilit o perioadă de prescripție minimă de 5 ani de la comiterea infracțiunii, cu posibilitatea extinderii în cazul uh, suspendării sau întreruperii. Este important ca perioadele de prescripție să fie armonizate între statele membre pentru um, ca punerea sub acuzare să fie eficientă și pentru a um, obține condamnarea vinovaților. Adesea nu se fac condamnări, tocmai pentru că se extind perioadele de prescripție și pentru că acum nu există o perioadă recunoscută în toate statele membre. Perioada de prescripție diferă foarte mult de la stat la stat. Acest lucru are efecte uh, imediate, directe, asupra impunității, asupra nepedepsirii acestor infracțiuni. Trebuie să abordăm așadar acest subiect al uh, armonizării perioadelor de prescripție. Și pentru aceasta am propus, uh, am, am venit cu propunerea cu noastră. Am constatat că e foarte ușor pentru uh, autorii fraudelor cu fonduri europene să-și aleagă statul în care semnează un contract. Pentru că ei știu foarte bine că în statul membru respectiv perioada de prescripție îi avantajează și că, practic, le permite să scape nepedepsiți, să scape bazma curată. Și, în final, problema temeiului juridic. Noi propunem să optăm pentru articolul 325, alineatul 4 al tratatului, o prevedere specifică care permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor prin măsuri eficiente echivalente de, uh, și echivalente de uh, descurajare. Um, sunt incluse aici uh, sancțiunile penale. Temeiul legal este așadar foarte bun, e foarte adecvat și trebuie să-l folosim. Interpretarea aceasta uh, a fost confirmată și în jurisprudența Curții de Justiție în acest domeniu. Sunt uh, conștient că acest subiect controversat este discutat atât uh, la Comisie cât și la Parlament. Îmi dau seama că trebuie să aprofundăm puțin discuțiile. Noi suntem în favoarea acestui instrument juridic ce va pune, va, va crea baza uh, pentru această directivă foarte importantă. Vă mulțumesc! Vreau să vă amintesc că trebuie să ne oprim la ora 10 pentru voturi în Comisia Libe și știu că și membrii Comisiei Cont vor uh, trebui să onoreze alte angajamente. Vă rog așadar să faceți intervenții scurte, pentru că trebuie să ascultăm și președinția irlandezei, irlandeză. Voi da cuvântul acum uh, reprezentantei președinției irlandeze. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Voi fi foarte succintă. În câteva săptămâni va avea loc Consiliul JAI și sperăm ca până atunci să avem o abordare comună pe acest uh, dosar foarte important. Pentru toți cei din această încăpere e important să fie clar că noi uh, am ales 83 cu 2 ca temei juridic. Acesta a fost avizul Serviciului Juridic al Consiliului și um, am avut o majoritate confortabilă care a sprijinit uh, acest demers. Pe asta, de fapt, se bazează poziția noastră comună. Câteva chestiuni importante. Evaul a fost exclus din definiția bugetului, la fel și uh, chestiunea sancțiunilor minime. Un subiect foarte controversat e mai degrabă o linie roșie pentru statele membre. Ideea de a avea sancțiuni minime nu există în poziția noastră comună. S-au modificat și alte lucruri. Există și alte domenii în care Mm, uh, uh, s-au eliminat uh, chestiuni din propunerea Comisiei, de exemplu, la achizițiile publice, dar în rest noi sperăm că textul pe care l-am formulat la grupul nostru de lucru poate fi aprobat în următoarele două săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru declarația președinției irlandeze și acum deschidem dezbaterea pentru eurodeputații care vor să intervină. Vă reamintesc că ne presează timpul, să fiți cât mai subcinți cu putință. Domnul Denis de Jong, raportor uh, în numele Parlamentului European pe dreptul penal, consistență și așa mai departe, are cuvântul. Nu știu unde sunteți, domnule de Jong. V-am zărit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cuvântul consistență e un cuvânt cheie și dictează uh, și impune o abordare logică. De aceea eu sunt dezamăgit de propunerea Comisiei, mai întâi cu temeiul juridic. Și în raportul meu era menționat articolul 83 cu 2 pentru o abordare armonizată în dreptul penal, privind totul ca pe un tot unitar. Uh, fără a avea o acțiune fragmentară pe aici, pe acolo, pe la mediu, pe la fraudă și așa mai departe. În momentul în care s-a votat raportul meu, Parlamentul acesta și-a dorit o abordare orizontală. Discuția pe temeiul juridic nu este una foarte bună, nu ne ajută foarte mult. De aceea înțeleg uh, și înțeleg foarte bine ce ne spune președinția irlandeză și ce ne, spune, ce ne spun statele membre. Prin temel juridic, uh, în baza articolului 83, avem o abordare orizontală. Iar aici, când e vorba de protecția intereselor financiare, avem sancțiuni minime, avem uh, termen armonizat de prescripție și sunt lucruri care merită discutate în dreptul penal la nivel orizontal. Nu poți introduce sancțiuni minime pe de o parte, uh, pentru, uh, de exemplu, uh, falsificarea de bani și mai apoi să vii cu propuneri total contradictorii. Deci dacă vrem într-adevăr armonizare, atunci trebuie ca aceasta să aibă loc în sistemul de drept penal. La Libe am întrebat-o pe doamna Reding ce părere are despre acest subiect și mi-a spus nu putem să avem o asemenea abordare, probabil statele membre nu o vor accepta, dar este un punct de pornire greșit din partea Comisiei. Și la fel ne dăm seama că în tot acest uh, dosar apare și lupta dintre Olaf și Eurojust. Mi se pare că Comisia vrea ca Olaf să fie locul în care uh, Uh, e staționat mai târziu Procurorul General European. Dacă ne uităm ce se întâmplă la Consiliu, atunci vedem că mai degrabă ei uh, se uită către Eurojust. E important să discutăm despre modul în care funcționează OLAF, uh, mai ales când vine vorba de cazuri precum cel al domnului Dali. Sunt șocat de comportamentul Olaf în acea anchetă. Mi se pare că ați încălcat toate drepturile fundamentale ale subiectului. Nu vă supărați. Și prin prisma acestui fapt, eu sunt chiar foarte ezitant să las la Olaf uh, rolul de a îl avea pe procurorul general. Mulțumesc și acum are cuvântul Ian Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne permiteți să avem acest uh, schimb foarte important de opinii. Combaterea fraudele, fraudei este un lucru foarte important, mai ales în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Dar sunt sceptic în ceea ce privește alegerea temeiului juridic. dreptul penal e un subiect foarte sensibil și când vorbim despre drept penal în statele membre, automat vorbim și despre drept constituțional. La nivel comunitar trebuie să ținem mereu cont de principiul subsidiarității și de normele care sunt impuse de o abordare echilibrată pe dreptul penal în statele membre și în cultura europeană de respectare a drepturilor omului. Avem Curtea de la Strasbourg, avem Convenția pentru Drepturile Omului în acest sens. Un subiect așadar foarte sensibil, care trebuie să fie abordat orizontal și trebuie să existe pentru asta mm, o, uh, un comportament armonizat. Da, trebuie să existe armonizare la nivelul dreptului penal, să avem un drept penal european, o abordare unică Nu neg faptul că putem să avem sancțiuni armonizate și în baza articolului 325, dar nu știu cât ar fi de înțeleaptă această a doua opțiune. asistăm la o dezbatere generală pe uh, rolul OLAF și vedem ce se întâmplă cu aplicarea normelor procedurale, cu respectarea principiilor fundamentale. A sosit momentul să avem o abordare unică și în ceea ce privește respectarea standardelor în uh, practicile penale. Așa că și eu consider că ar trebui să ne bazăm mai degrabă pe articolul 83. Înțeleg în același timp că pentru Parlament acest lucru impune anumite schimbări. Dar, indiferent de consecințe, trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Suntem în proces de lisabonizare și avem mai multe posibilități de a armoniza dreptul penal și de a crea Uh, noi proceduri în uh, acest domeniu, dar trebuie să fim prudenți. Înainte de tratatul de la Lisabona aveam competențe anexe, dar acum avem într-adevăr un uh, temei juridic, un lex specialis și și eu le-aș spune celor de la juri să opteze pentru 83. E un domeniu care trebuie armonizat, armonizarea trebuie să continue. Aș vrea ca la Consiliu să nu fie blocată propunerea cu privire la uh, funcția Procurorului General European. Avem nevoie în același timp de principii comune, de armonizarea dreptului penal. Chiar ieri am finalizat trialogul uh, în ceea ce privește accesul la uh, serviciile unui avocat. Și cred că ar trebui să continuăm pe această cale. Sunt uh, demersuri foarte importante. Trebuie să dăm dovadă de coerență și noi, cei de la Parlamentul European. Astfel, ar trebui să vedem unde plasăm dreptul uh, penal în momentul în care uh, trebuie să distribuim competențele între comisiile parlamentare. Mulțumesc, mai avem vreo 5 sau 7 minute doar și cel puțin 3 eurodeputați vor să uh, intervină, după care doamna Gresle trebuie să uh, intervină. Domnul Iacolino, eu vreau să spun un lucru, spune doamna Gresle. Nu, doamnă Gresle, nu dumneavoastră mai întâi, ci domnul Iacolino. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, printre punctele de plecare ale acestei discuții care ne-au fost propuse, există și o evaluare care trebuie făcută imediat. Nu cunoaștem uh, toate părerile nu cunoaștem uh, părerea doamnei care a trebuit să plece și să renunțe la această dezbatere, care este totuși foarte interesantă. Însă, însă se pare că Consiliul pentru domeniul de aplicare al acestei directive nu reține uh, problema TVA-ului în vreme ce pentru altele aceasta este esențială pentru buna aplicare a directivei. Raportorul, în cadrul negocierilor cu Comisia și Consiliul, trebuie să știe că domeniul de aplicare trebuie să fie cât se poate de extins. În cadrul acestei lupte împotriva fraudei putem lupta într-un mod eficient doar dacă există o cooperare juridică și polițienească între statele membre și mai ales dacă toată lumea este de acord cu schimbul de informații. În ceea ce privește problema temeiului juridic, ea va fi rezolvată, însă este clar că trebuie să considerăm uh, faptul că fraudele se traduc printr-o sărăcire a bugetului Uniunii. Fraudele scad încasările, veniturile. Oricum am privit lucrurile. Prin urmare, în calitate de raportor, domnule președinte, aș vrea să faceți tot ce vă stă în putință ca președinte al comisiei noastre pentru ca să avem această faimoasă propunere legată cu, de procurorul european. Am discutat-o foarte des, am, avem și un raport în legătură cu crima organizată și constatăm că deseori în uh, dosare de acest tip există o urmă a crimei uh, organizate, o urmă foarte clară și mi se pare că fiecare dintre noi și-a făcut uh, cum trebuie datoria diferitele agenții, de asemenea, iar comisia va face și ea ceva în legătură cu domeniul de aplicare. Nu există sancțiuni minime, tocmai am aflat acest lucru pentru că nu există acord în privința acestui punct între statele membre. În ceea ce privește TVA-ul, există de asemenea dificultăți uh, uh, foarte importante. Trebuie să avem măsuri împotriva agresiunilor legate de patrimoniu și sunt uh, convins că mm, am putea găsi un instrument pentru a putea lupta împotriva acestui tip de infracțiuni și trebuie să consolidăm cadrul. Mulțumesc. Domnul Balsitis. Balsitis. Thank you, Mr. Chair. I would like to express my overview on... Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală, OLAF este um, instituția care investigează, anchetează cauzele de fraude care au fost deja uh, sesizate către instituții naționale. Avem un program prin care primim informații de la statele membre și primim și informații legate de rezultatul caz, cazurilor. Există uh, aspecte care trebuie incluse în uh, directive legate de recuperarea sumelor. Mulțumesc. Din nou dăm cuvântul doamnei Gresle. Dragi colegi, comisiul a terfelit toată chestiunea cu temeiul juridic și noi, dacă modificăm temeiul juridic, nu facem decât să ajutăm Consiliul în această abordare. Ce rol va avea procurorul general? Asta e o chestiune importantă. Avem nevoie de informații cu privire la deficiențele care se înregistrează în statele membre în ceea ce privește utilizarea banilor europeni. Dacă ne propunem să facem prea multe, nu vom avea niciun rezultat. Dacă nu ne concentrăm pe apărarea intereselor financiare comunitare, lucrurile vor merge prost. Haideți să facem uh, uh, lucrurile pas cu pas, nu să dăm cu stângul în dreptul. Uh, a sosit momentul uh, să alegem un temei juridic uh, potrivit. Nu are rost să ne slăbim uh, poziția din start. Mi se pare o abordare total eronată. Mulțumesc. Ok, we made some points very clear. Maybe a final word. Vom uh, mai avea o scurtă intervenție finală din partea reprezentantului Olaf, domnul Kessler. Uh, înainte de observație de încheiere a acestei reuniuni comune, Libe și Cont. Mulțumesc foarte pe scurt, sunt de acord întru totul cu intervenția doamnei Gresle. Nu am niciun fel de dubiu, cred că aceasta este abordarea corectă și avem și temeiul legal pentru acest lucru. După cum am spus, aceasta reprezintă o ocazie unică pentru Parlament de a juca un rol important. Temeiul juridic nu are nimic de a face cu Olaf sau cu Eurojust. Uh, pe uh, Olaf, îl putem iubi sau urâ, la fel se întâmplă și cu Eurojust, are dușmanii și uh, fanii săi, însă nu are nicio legătură cu temeiul juridic. Trebuie să armonizăm legislația europeană, trebuie să o actualizăm și să nu mai permitem autorilor fraudelor să fure bani europeni. Deci sunt totul de acord cu doamna Gresle. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc foarte mult în numele Comisiei Cont. Cred că trebuie să îmbunătățim uh, comunicarea între noi, să întețim aceste schimburi de opinii. Sunt de acord cu domnul Lopez Aguilar. Cred că ar fi bine să avem uh, foarte curând o audiere în prezența comisarilor care se ocupă de acest dosar foarte important. Vă mulțumesc! If you may Președintele, dragi colegi, vă rog să păstrați liniștea pe măsură ce vă așezați. Vrem să-i mulțumim uh, domnului Teurer, copreședintele. Avem uh, discuții uh, care continuă. Articolul 325 este eficient ca temei legal și este în vigoare. De asemenea, este în vigoare și articolul 83. Consiliul s-a arătat dispus să se apropie de un acord cu noi. Vom asculta uh, părerile experților ambelor comisii implicate. Avem uh, o discuție pe care o vom uh, purta raportorii cu raportorii din umbră cât de curând și putem doar să sperăm că acest mandat uh, va fi util în a demonstra că Parlamentul European își poate uh, juca rolul de legislator în domeniul dreptului penal. Vă mulțumesc pentru participare și putem începe votarea. We'll <coughs>